Mes chers collègues, nous allons commencer notre... Dragi colegi, haideți să începem reuniunea, vă rog. Avant de commencer notre... Înainte de a începe reuniunea, aș dori să mă adresez prietenilor din Belgia, referindu-mă mai ales la victimele accidentului de la uh, Louvain din 18 februarie. Comisia noastră adresează condoleanțe familiei tânărului decedat și vă asigur de compasiunea mea sinceră față de toți cei răniți sau implicați în altfel în această tragedie. Cauzele accidentului nu sunt încă cunoscute, s-au uh, început anchete și de îndată ce vom primi concluziile acestora, vom face tot posibilul ca să ne asigurăm că în punerea în aplicare a celui de-al patrulea pachet feroviar se va ține cont și de concluziile accidentului de la Louvain. Stimați colegi, securitatea feroviară este o prioritate absolută a comisiei noastre. În trenul de la Louvain se aflau 80 de persoane, dintre care 27 au fost afectate de accident. Se știe că accidentele feroviare au consecințe importante, iar Europa va contribui la soluționarea acestor probleme și încă o dată doresc să asigur poporul belgian de toată compasiunea mea în contextul acestei tragedii. Și acum ne putem începe lucrările. În conformitate cu primul punct, aș dori să adoptăm ordinea de zi, dacă nu aveți obiecții. Nu sunt obiecții. Așadar, putem să trecem la prima dezbatere comună. Este vorba de înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri. E vorba de raportul doamnei Bilbao apoi sistemul de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză, raportor este domnul Riche, și normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri, raportul doamnei Aiuto. Ordinea noastră de zi este foarte încărcată, de aceea vă propun o dezbatere comună pentru cele trei dosare legate de securitatea maritimă. Vreau să-i rog pe raportor, doamna Bilbao, domnul Riche și doamna Iuto, să-și prezinte proiectele de text, după care voi da cuvântul raportorilor din umbră, în ordinea grupurilor politice, și celorlalți deputați care doresc să intervină. Doresc să îl salut pe domnul Simons și uh, să-i mulțumesc pentru prezență. Domnul Simons este raportor la Comitetul Economic și Social European, care va uh, interveni în dezbaterea noastră timp de 3 minute. De obicei, uh, esențele tare se țin în sticluze mici. Și uh, în încheiere am să invit și comisia să răspundă la întrebări. Și dumneavoastră veți avea un timp de intervenție limitat, Așadar, deschid dezbaterea și îi dau și dau cuvântul raportorilor, începând cu doamna Bilbao. Merci beaucoup, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Buenas tardes a todos y a todas y me, suno, me sumo a... Bună ziua tuturor. Doresc, doamnă președinte, să vă mulțumesc pentru că ați exprimat solidaritatea noastră cu victimele accidentului Știți că această directivă se înscrie într-o uh, revizuire mai extinsă a legislației europene în domeniul uh, securității navelor de pasageri. Este un program care ne permite să simplificăm și să punem la punct legislația în acest domeniu. Parlamentul European uh, a avut inițiativa multor schimbări în domeniul securității maritime și de asemenea, tot noi am cerut o propunere legislativă care să ducă la modernizarea legislației uh, în domeniul uh, securității navelor de pasageri, siguranței navelor de pasageri. Este importantă uh, notificarea digitală a numărului de, de pasageri, se prevăd armonizările prin intermediul unui ghișeu unic național, și sistemul actual uh, de date referitor la numărul de persoane la bord se modernizează. Și aș dori să menționez uh, o inițiativă care prevede înregistrarea și numărarea pasagerilor printr-un uh, ghișeu unic. Este foarte necesar să avem uh, cât mai multe date despre pasageri. Aceasta este propunerea Comisiei și noi o susținem. Susținem, um, de asemenea, și metoda prevăzută de Comisie. În principiu, susținem și intenția de actualizare, de simplificare și precizare a tuturor elementelor pentru sporirea siguranței juridice. Credem că e important să fie consolidată piața unică în sectorul maritim și considerăm că inovațiile tehnologice uh, vor juca un rol cheie în contextul acestui raport, pentru că știm cu toții cât de importantă este inovația tehnologică în uh, domeniul transporturilor și e important să profităm de evoluțiile tehnologice pentru a, a moderniza sistemele noastre. Deci susținem ideea de ghișeu unic național atunci când uh, uh pragul este mai mare de 20 de mile marine și de asemenea prevederile de nivel național trebuie gestionate de acest ghișeu unic și uh, dorim ca modernizările să fie făcute cum s-a întâmplat și în alte uh, rapoarte. Pentru distanțele mai mici, propunem o nouă cale după ce am vorbit cu asociațiile și cu actorii implicați și afectați de această inițiativă. Vrem să existe o a treia uh, Uh, posibilitate ca să se poată face informația prin cadrul unor uh, informații care sunt deja aprobate de către statele membre, unele care există, care și-au uh, demonstrat eficacitatea și rapiditatea. Asta ca să nu se perturbe activitatea, să nu fie blocată, paralizată, dar țin, ținând mereu uh, cont că, că aceste sisteme să fie sigure, pentru că e vorba de nave locale care nu au o um, efect în altă parte. Într-o încă o chestiune ar fi legată de faptul că trebuie să ne gândim la protecția datelor. Datele trebuie să fie folosite doar pentru o scopul acestei obiective. Deci ceea ce propunem este ca um, acestea să dispară automat atunci când uh, a încetat scopul pentru care au fost uh, colectate. De asemenea, având în vedere Uh, apoi, uh, având în referitor la pasagerii care au nevoie de um, asistență specială și de situațiile de urgență. În acest moment, uh, directiva prevede ca um, informațiile acestea să fie transmise cu caracter voluntar de către aceste persoane. Cred că ar trebui să facem un pic mai mult, pentru că atunci când se produce vreun accident, vreun incident, persoanele acestea care um, um, nevoie, au nevoie de asistență specială, dacă nu este prevăzută, până la urmă chiar li se pune în pericol securitatea și chiar viața. Știu că acest lucru poate să ducă la niște polemici, dar cred că este nevoie să discutăm despre acest subiect. Cât despre actele delegate acordate Comisiei, vrem ca acestea să fie uh, în acest, în acest moment se cere un termen uh, nedeterminat, dar noi vrem să impunem un termen de 5 ani, care să fie apoi uh, renoibil și, bineînțeles, să fie cu acordul Parlamentului. Și, de asemenea, am redus uh, la 3 luni uh, perioada pe care o să aibă Comisia ca să facă um, o decizie cu privire la Uh, deciziile luate de statele membre ca să hotărască dacă este sau nu justificată sau dacă are efecte negative asupra concurenței. Și credem că o durată mai mare ar putea să, duce, să ducă la perturbări. În plus, Comisia va evalua rezultatele acestei uh, directive și le va prezenta Parlamentului la un interval mai scurt, la 2 ani după aplicarea acesteia și nu uh, după șapte ani, așa cum uh, propune Comisia. Acestea ar fi principalele aspecte din acest raport. Vă mulțumesc! Si Mulțumesc foarte mult, doamnă Bilbao! Aș dori acum să-i dau cuvântul doamnei Aiuto, care va vorbi despre standardele de siguranță pentru navele de pasager. Vă rog. Prezidente! Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, avut o primă reuniune a raportorilor din umbră, în cadrul căreia am recapitulat situația. Suntem pe punctul de a revizui Directiva 45 per 2009, care uh, precizează standardele de uh, siguranță pentru nave, pentru navele de pasageri din oțel sau din materiale echivalente, care circulă în apele statelor membre sau în alte părți. Există exemple uh, relevante uh, care arată că noi trebuie să precizăm uh, ce nu prevede directiva până acum. În primul rând, e vorba de pragul de 24 de metri. De ce? Pentru că din perspectiva structurală, logistică, nu putem să cerem să se aplice aceleași standarde la nave de dimensiuni diferite. A doua derogare se referă la navele offshore, pentru că nu, aici nu e vorba de nave de pasageri uh, obișnuiți. Se consideră că se uh, transportă uh, o categorie specifică de, uh, de pasageri care sunt de fapt lucrători. Deci Comisia consideră că această directivă trebuie să excludă această categorie. Apoi vor fi excluse uh, velierele uh, și uh, navele de pasageri construite din aluminiu și de asemenea ambarcațiunile care sunt folosite pentru transferul de pasageri de pe o navă staționară la țărm și retur. Însă, e important să introducem cât mai multă claritate în contextul acestei directive, pentru că rămân multe zone gri, zone neclare, care ne strânesc uh, dubii. Mai departe, ce uh, este inclus în directivă? Dorim uh, să fie incluse și navele din aluminiu, pentru că acestea acestea sunt uh, făcute dintr-un material echivalent oțelului. Aceasta era, de fapt, propunerea comisiei. Deci să vă explic acum poziția noastră. În primul rând, trebuie să se ia măsuri pentru toate aceste uh, derogări. Știm că există dispoziții internaționale pentru categoriile scutite, însă ce ne interesează pe noi este să existe standarde, standarde la nivel european. Comisia trebuie să ofere orientări pentru armatori, pentru industrie, pentru statele membre, ca să se definească standarde de securitate, de siguranță, mă scuzați, pentru toate categoriile care fac parte din uh, categoriile acestea cu derogări, pentru toate persoanele incluse în aceste categorii. Trebuie să garantăm un grad de transparență cât mai mare. Uh, fiecare măsură luată trebuie să fie publicată pe internet și accesibilă publicului. Și în cele din urmă, uh, aspectul social. Trebuie să ne asigurăm că uh, insistăm asupra standardelor sociale pentru lucrătorii. Trebuie să beneficieze de o bună formare și de standarde uh, de muncă corecte. lucrătorii aceștia trebuie să beneficieze de cele mai ridicate standarde de siguranță atunci când navighează în apele Uniunii și nu este totdeauna uh, așa. Și apoi uh, trebuie să ținem cont și de poziția Consiliului. Consiliul se îndepărtează de anumite elemente din poziția Comisiei, de exemplu, în ceea ce privește uh, încadrarea aluminiului la, ca material echivalent cu oțelul. Franța cere aici o adaptare specifică și apoi există și problema definiției zonelor maritime. Trebuie uh, să ne dăm seama aici că e vorba de poziția Greciei, un stat uh, format din foarte in, multe insule. Așadar, uh, trebuie să introducă uh, multe măsuri specifice pentru transportul între insule, ceea ce este diferit față de situația statelor membre. La celelalte state membre, zonele maritime sunt mai clar delimitate, însă Comisia nu uh, tranșează deloc această problemă. Cam acesta este fundalul problemei. După cum v-am spus, am avut o primă reuniune a raportorilor din umbră, diferiții raportori din umbră și-au exprimat uh, poziția și pentru depunerea de amendamente data limită este 9 martie. Mulțumesc, doamna Iuto, Îi dau acum cuvântul domnului Riche, raportorul nostru la sistemul uh, uh, de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip roroferii și a navelor de pasageri de mare viteză. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă amintesc că uh, feriurile au um, un caracter foarte specific, cu un profil de risc uh, foarte specific. Cred că știți că au avut loc uh, mai multe accidente grave în Europa și în alte părți ale lumii și de fiecare dată au fost sute de victime. Este deci un subiect foarte specific. Să nu uităm că acestea sunt în același timp și uh, nave de pasageri, pentru că transportă șoferi de camion. Sunt în general 2-300 de șoferi de camion pe astfel de nave de tip roroferii și deci uh, ele sunt cam ca un fel de nave de pasageri. Această propunere este inclusă în programul REFIT și până nu de mult au coexistat două directive, ceea ce a dus la diferite viduri, suprapuneri și uh, neconcordanțe. E vorba de directiva 35 care uh, prevede condiții specifice pentru această categorie de pasageri și este de asemenea vorba și de directiva 16 pe 2009 uh, care prevede evaluarea nivelului de risc Propunerea Comisiei era drept obiectiv uh, garantarea de reguli comune, simplificate, consolidate, ca să nu existe nici vid juridic și nici uh, repetiții. E necesar să aducem câteva precizări la propunerea Comisiei, acea, doar pentru a clarifica textul. În primul rând, uh, e importantă definiția autorităților competente, responsabilitatea pentru costurile potențial implicate și clarificarea confuziilor, care sunt subiectele esențiale. Articolul 5 de la alineatul 1, care are obiectivul uh, eliminării lacunelor, prevede uh, reducerea numărului de inspecții, deci distanțarea uh, inspecțiilor pentru că, într-adevăr, nu e normal să se facă inspecții din două în două săptămâni. Trebuie să ne asigurăm că termenul între două inspecții este suficient de lung. Se prevăd, deci, două inspecții pe an, una la șase luni, cu marjă de manevră de o lună. Deci, distanța poate să fie între cinci și 7 luni. Eu cred că ar fi utilă o marjă de manevră chiar de două luni, pentru că, uh, în cazul acestor nave, uh, diferă foarte mult de la un anotimp la altul, de la un sezon la altul, gradul de exploatare. Ceea ce ar pune probleme uh, pentru armatori dacă nava ar trebui să fie scoasă din uz chiar în uh, sezonul de vârf. Trebuie să ținem cont de uh, aceste chestiuni comerciale și în același timp să ne asigurăm că inspecțiile se fac suficient de des ca să fie utile. Apoi, la articolul 5 de la alineatul 3 se prevede o scutire în funcție de uh, destinația navelor. Nu cred că este cazul, pentru că trebuie ca navele să fie verificate în toate statele, uh, indiferent de statul de pavilion și statul uh, de uh, activitate. Ca să clarific, se pot face inspecții în port și în service, iar capitanii echipajelor și echipele de inspectori au menționat două chestiuni foarte importante. În primul rând, ar fi util să existe această marjă de două luni și, în al doilea rând, un subiect ceva mai complex, Acela este că Uniunea impune cote de inspecții pentru statele membre în funcție de numărul de nave din porturile fiecărui stat. Și Uniunea verifică că statele membre respectă aceste cote. E un subiect important, numai că aceste cote se bazează pe uh, priorități diferite în funcție de tipul de navă și de uh, obligativitatea frecvenței uh, inspecțiilor se constată că navele de pasageri despre care vorbim, care au probleme de siguranță specifice, nu sunt incluse sistematic în categoria navelor cu grad de risc mare, deși sunt în această categorie. Deci, statele membre pot de multe ori să opteze pentru frecvența acestor nave, care ar trebui să fie inspectate Uh, cel puțin uh, anual, sau dacă și-au îndeplinit cotele, nu le mai inspectează atât de des. Eu cred că trebuie inclusă în directivă uh, o prevedere care să indice că aceste nave intră în categoria de risc A, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă prioritate la inspecții. Pentru că acum statele membre se confruntă cu o dilemă, fie își îndeplinesc cotele, dar nu inspectează toate feriboturile, sau invers. Și atunci uh, se trezesc că nu au uh, uh, timp să verifice navele din ambele categorii. Însă, ce vreau să spun, știu că e complicat, vreau să spun că e important să țină cont de faptul că aceste nave sunt într-o categorie de risc sporită. Doamnă președinte, cam asta este situația. Am avut uh, mai multe reuniuni cu raportorii din umbră, cu siguranță vom mai continua. Uh, acest, acest text este foarte tehnic și cred că nu vor fi, de fapt, probleme. Mulțumesc, domnule Riche. Deschidem acum dezbaterea. Începem cu domnul Pulieze. Comisia este în sală și e aici tocmai ca să ne răspundă la întrebări. Două minute aveți la dispoziție. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să vorbesc uh, despre directiva 45 per 2009 și modificarea ei. Cred că, per total, putem fi de acord. Această uh, modificare elimină ambiguitățile din textul inițial al directivei și elimină posibilitățile de interpretare divergentă. Dorim să garantăm un grad cât mai mare de siguranță pentru pasageri și pentru personal și dorim uh, simplificarea și reducerea birocrației uh, în cazul acestor proceduri și dorim să, ca și costurile suplimentare să fie cât mai mici. Sunt de acord. Navele, sunt de acord că navele de pasageri de mai puțin de 24 de metri trebuie să fie excluse. La fel și navele care transportă pasageri de la țări până la navele de croazieră. Și sunt de acord și cu uh, uh, revizuirea domeniului de aplicare în ceea ce privește navele din aluminiu. Am discutat uh, cu raportoarea, am discutat despre amendamentele sale, eu le pot susține, pentru că dorim să garantăm o transparență sporită. Comisia trebuie să ofere anumite orientări, anumite linii directoare statelor membre, ca să se asigure că legislația uh, va fi aplicată corect și că vor fi excluse embarcațiunile de mai puțin de 24 de metri. Însă cu siguranță vom mai discuta până pe 9 martie, însă pe total suntem de acord. Mulțumesc, doamna Montero. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu tenho aqui, eh, eh, Vă mulțumesc, domnul președinte. Aș vrea să fac două propuneri. Referitoare la raportul domnului uh, Riche și uh, referitoare de asemenea la cel al doamnei Bilbao. Vreau, în primul rând, să-i mulțumesc doamnei Bilbao pentru prezentarea pe care a făcut-o, am uh, urmărit uh, evoluțiile tehnologice din sector. Acum ajungem la etapa digitalizării, care este esențială. Trebuie să ne asigurăm că traseele de scurtă durată, pe distanțe mici, rămân în vigoare între insule, dar și între insule și continent și aș vrea să subliniez uh, referitor la colectarea datelor înainte de plecarea uh, navelor. Se prevăd 10 minute acolo. Cred că trebuie să ne gândim bine la acest uh, interval, care pare foarte scurt. Trebuie să ținem cont și de situația navelor de croazieră. Mi se pare greu de aplicat în cazul acestora. Apoi mai sunt și informațiile care vizează naționalitatea pasagerilor consider că deja sunt cerințe referitoare la e mail Nu știu acum de ce e nevoie să adăugăm și data nașterii. Cred că sunt uh, informații importante. Apoi, uh, întrebări pentru comisie. Când vorbim despre 20 de mile maritime. În uh, Convenția OIM sunt criterii pe care am putea să le luăm în considerare. De asemenea, vreau să-i mulțumesc domnului Riche pentru prezentarea făcută și aș avea o um, întrebare referitoare la aceste ferii RORO. Dacă n-ar putea să existe o um, exonerarea navelor în cadrul acestei directive sau dacă vor fi uh, supuse acestei uh, directive, având în vedere că unele au um, caracter sezonier. Doamna președintă, nu o să dau uh, timp de vorbire liber pentru toată lumea. Vreau să vă respectați timpul. Acum, doamna Ala Sender. Vă mulțumesc, domnul președinte. Foarte pe scurt, referitor la raportul doamnei Aiuto. Vreau să îi mulțumesc pentru propuneri și mă preocupă un lucru. E clar că e nevoie de claritate în exercițiul refit, însă obținând această clarificare se fac o serie de excluderi din domeniul de aplicare a directivei care ne face să ne întrebăm dacă într-adevăr uh, se păstrează nivelul de protecție. E vorba de niște excepții care au făcut obiectul mai multor um, discuții și care cumva ne apropiau mai mult de normele de securitate. Am dorit așadar ca la articolele 20, 2 și 3 sunt niște nave care apar ca fiind clar excluse din domeniul de aplicare al directivei și sprijinim solicitarea că trebuie să existe niște linii de orientare care să ducă la armonizare cât se poate de mare la nivelul cel mai ridicat de securitate pentru navele care acum sunt excluse din domeniul de aplicare. De asemenea, repet că este nevoie ca la nivelul um, navelor de serviciu Um, în Marea Largă să se stabilească și în cazul acestora niște dispoziții, niște norme care să prevadă o, o siguranță mai bună. Ne dăm seama că este vorba de o situație cu un risc mai ridicat, pentru că în cazul uh, navelor offshore, platformelor offshore, riscul este mai ridicat și e clar că sunt tot felul de probleme legate de personalul industrial, între ghilimele. Deci uh, am dori aici să propunem o serie de amendamente care să consolideze aceste norme și la fel când e vorba de navele cu pasageri, vrem să știm care este mm, opinia Comisiei, vrem să știm dacă sunt studii tehnice cu, priv cu privire la nivelul de, de siguranță. Dacă mm, în cazul mm, navelor cu aluminiu se aplică aceleași uh, niveluri de, sig- de siguranță. Navele uh, de oțel și de aluminiu. De exemplu, în, Galici, în Galicia au fost o serie de mm, accidente și ne dăm seama că există un risc ridicat aici. Deci vrem uh, opinia Comisiei. Doamna președinte, domnul Iuri. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am avut o consultare cu părțile interesate, așa că aș vrea să vă transmit opinia lor. Cred că mm, raportul domnei Bilbao este foarte bun, vorbește despre toate subiectele interesante. Acum n-am să vă spun cu ce sunt de acord și cu ce nu, nu avem foarte mult timp, dar vreau să vă menționez câteva subiecte unde textul trebuie să fie și mai mult clarificat. De exemplu, când vine vorba de ghișeul um, unic, trebuie să vorbim și de ghișeele naționale unice și de um, cel european. Vrem să știm cum um, se va face tranziția, dacă va fi o tranziție între cele naționale și cele europeane sau care va fi legătura între diferitele ghișe unice. Sunt uh, multe uh, sisteme de colectare și de stocare a datelor și am vrea să știm ce se întâmplă cu acestea, ce trebuie să facem cu ele după ce trece o anumită perioadă. Trebuie așadar șterse după o anumită perioadă, dar dacă da, cum și în ce condiții? Am vrea să știm mai multe amănunte aici. Dacă mă uit la termene, toate sunt scurtate, ceea ce, bineînțeles, reprezintă o propunere ambițioasă cu care suntem de acord, însă numai dacă rămâne suficient timp la dispoziție pentru procesarea datelor, tratarea lor. Deci vrem să știm uh, avizul uh, comisiei. Vrem să știm dacă comisia este de acord cu această reducere a perioadelor. Cred că mi-am uh, încheiat prima prezentare. Trec acum la raportul domnului Riche. Cred că mai am două minute, că sunt și acolo raportor fictiv. Aveți două minute pe intervenție, nu e două minute pentru fiecare raport. Deci aveți o intervenție de două minute. Văd că toată lumea își uh, uh, depășește timpul, dar nu o să mai insist. O să vă mai dau 30 uh, de secunde ca să vă adresați întrebările domnului Riche. Vă mulțumesc, însă mi se pare că nu este foarte drept eu sunt raportor uh, în, din umbră pentru două subiecte. Dacă mi se dau doar 30 de secunde, nu pot decât să-i mulțumesc uh, domnului Riche, care vorbește despre caracterul paralel al celor două texte. Suntem de acord cu opinia lui. Nu cred că aveți nevoie de două minute ca să spuneți ce treabă bună a făcut domnul Riche. Mergem mai departe, doamna Foster. Aveți cuvântul. Fără microfon din sală. Doamna Tomavici, dar nu este pe lista mea. Noi ei face primul uh, raport și apoi merge la Comisia pentru Pescuit. Este prima raportare din umbră și eu sunt la celelalte două. Bine, atunci dau ei cuvântul. Aveți două minute. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu sunt uh, raportor uh, din umbră la raportul doamnei Bilbao și n-am să mă refer decât la acesta salut obiectivul acestei directive și anume faptul că nu trebuie să se compromită siguranța pasagerilor prin supraîncărcarea navei și că în caz de Um, accident, salvarea se face așa cum trebuie. Uh, baza de date electronică este foarte interesantă, aceasta trebuie să țină de autoritățile competente ale statelor membre. Obiectivul este o facilitare a accesului la informații în caz de accident. De asemenea, salut și um, uh, normele mai clare referitoare la scopul acesta și de asemenea perioada de retenție al, uh, a datelor de către operatorul Uh, nave și uh, de către statele membre pentru a ne asigura că respectăm și directiva privind protecția datelor. Este foarte important să asigurăm protecția operatorilor mici uh, și să venim cu soluții alternative. Informațiile despre pasagerii care sunt la bord trebuie să fie folosite și pentru a preîntâmpina sabotajul și pirateria. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum, doamna Foster, aveți cuvântul. Vă mulțumesc! Eu am să mă refer la raportul domnului Riche și al doamnei Aiuto. Referitor la raportul domnului uh, Riche, e un raport foarte bun. Înțeleg că și la Consiliu lucrurile merg bine, nu pare să fie o controversă prea mare și în mare o să sprijinim acea poziție. Referitor la uh, raportul doamnei Aiut, am avut o, o ședință a raportului timpul foarte bună pentru care mulțumim Referitor la domeniile de protecție, de siguranță, salutăm uh, poziția la care au ajuns Comisia și uh, Consiliul cu privire la modificarea um, datelor, actelor delegate în actele punere în aplicare și um, subiectul uh, legat de SOLAS. Și acolo salutăm um, modificările. Dar încă nu știm exact cum sunt lucrurile referitoare la echipamentele de uh, Uh, securitate, cred că acolo avem o chestiune care încă mai trebuie tratată. Și ajung aici la derogări. Pe bună dreptate am vorbit despre acestea, dacă e vorba de uh, veliere sau de alte tipuri de nave, trebuie să fim foarte prudenți aici, uh, să ne asigurăm că respectăm foarte clar numele OMI. Poate că, într-adevăr, trebuie să facem niște clarificări, dar să nu cumva să ajungem la o poziție din aceasta prescriptivă în care să ajungem uh, în neconformitate cu normele OMI. Uh, de exemplu, um, navigația uh, e un... Um, Velierele sunt un exemplu. Apoi, mai contează și cine are acces, accesul la informații. Probabil că sunt informații legate de securitate și de siguranță, deci nu cred că toată lumea ar trebui să uh, meargă pe internet și să beneficieze de aceste informații. Și apoi aș dori să mulțumesc uh, uh raportorilor din umbră. Cred că subiectele au fost discutate în totalitate. Trebuie să vedem în continuare cum avansează lucrurile. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamnă Foster, acum doamna Chilonen. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și celorlalți raportori și vreau să vă mulțumesc cu precădere pentru documentul care vizează siguranța în transportul maritim. Este un lucru foarte bun că ne ocupăm de securitatea transportului maritim și noi aici la Bruxelles. Ce este important, și aș vrea să mă spun asta încă o dată, este să îmbunătățim securitatea, siguranța pentru pasageri și pentru personal. Clar, o să mm, venim cu propuneri de amendamente pentru îmbunătățirea textului. E vorba aici și de registrul pasagerilor. Cred că trebuie să păstrăm un echilibru astfel încât să nu mai fie o sarcină excesivă pentru operatori, pentru companii. Eu mm, am păstrat legătura cu diferiții raportori uh, din umbră. Am vrut să mai uh, economisim timp. Avem și un uh, mesaj al domnului Stelius în, în engleză. Vreau să mulțumesc că uh, domnilor raportori pentru discutarea acestor chestiuni. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamna Chilonen. Domnul are o întrebare de adresat. Da, am observații de făcut uh, către doamna Aiuto. Este vorba de aluminiu și includerea acestuia trebuie să spun că îmi pune semne de întrebare, pentru că nu are deloc aceleași uh, caracteristici ca și uh, oțelul, nu are deloc aceeași rezistență la foc. Deci, dacă excludem alte materiale, nu cred că ar mai trebui să mai includem aluminiul și oțelul în aceeași categorie pentru că eu cred că această includere va pune semne de întrebare tuturor șantierilor navale care lucrează cu aluminiu. E adevărat, este o chestiune franceză, să fim uh, uh, onești, mai ales pentru bărcile sub 24 de metri, deci Cred că aici avem de discutat dacă într-adevăr trebuie să includem strict aluminiu aici. Nu prea se justifică pentru că sunt alte materiale care sunt excluse. Mi se pare că asocierea cu oțelul nu se justifică și cred că ar fi de dorit deocamdată să le excludem, eventual să facem cumva o categorie specială cu un termen specific, dar mi se pare că situația care se propune nu se justifică nici obiectiv, nici subiectiv. Vă mulțumesc, domnule Riche. Acum la cuvântul domnului Taylor. Uh, thank you, Chair. Um, yes, well, I'm going to speak to all three. Da, am să um, vorbesc referitor la toate cele trei directive și uh, la Refit. Am câteva întrebări și cam două observații generale. În primul rând, deși îmi dau seama că este importantă formarea personalului pentru a avea mai multe competențe în proceduri de siguranță. Îmi dau seama că asta nu ține de domeniul de aplicare a acestor directive, dar eu consider că Parlamentul European trebuie să insiste ca și Comisia și EMSA să îmbunătățească uh, Uh, condițiile sociale și de formare ale celor care sunt angajați în acest sector. Personalul de pe feriboturi și de pe nave de croazieră trebuie să beneficieze de o formare foarte uh, bună pentru a putea ajuta pe pasageri în mod eficient în cazul unei uh, situații de urgență. De asemenea, trebuie îmbunătățită coordonarea transfrontalieră între serviciile de urgență, pentru că un număr mare de Uh, râuri și de mări închise reprezintă frontiere și trebuie să ne asigurăm că autoritățile care se ocupă de acestea um, acționează în mod uh, integrat și pot să asigure sisteme eficiente de siguranță care să uh, fie eficiente pe ambele părți ale frontierei. Și uh, de asemenea, înțeleg că prin refit se dorește simplificarea legislației existente, astfel încât aceasta să corespundă mai mult cu normele OMI și SOLAS, dar aș vrea să știu când și cum um, va, se va îmbunătăți, cum va îmbunătăți acest exercițiu punerea în aplicare a acestor directive. E o întrebare pe care o adresez uh, în principal comisiei. Și în sfârșit, uh, acum noi la Comisia TRAN trebuie să hotărâm dacă suntem pentru folosirea instrumentelor de acte delegate sau de acte de punere în aplicare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule Taylor. Acum, doamna Arnotiu. Merci, le Président. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cele două directive modificate, precum și noua directivă privind inspecțiile de siguranță, își ating obiectivele în general. Propunerile celor trei raportori mi se par judicioase și pertinente și necesare în aceeași măsură. Dorința doamnei Bilbao de a avea un al treilea mod de uh, transmitere a datelor primind uh, pasagerii, dar și uh, distrugerea acestor date ar aduce un plus de flexibilitate și ar uh, facilita punerea în aplicare a directivei. În ceea ce privește inspecțiile de siguranță, combinația de controale ar limitarea actelor, de delegare, actelor delegate ale Comisiei, așa cum propune și domnul Riche, ar duce la un mai bun, un mai bun control democratic. Uh, chiar dacă totuși gradul mare de tehnicitate pute câteva semne de întrebare. Însă, propunerea de a repartiza în mod costurile inspecțiilor și impunerea mm, nemișcării practei unei nave ar putea duce să, mm, la mm, un adevărat șantaj la adresa proprietarilor Um, așa cum fac deja unele companii low cost. În ceea ce privește măsurile de securitate, propunerile doamnei Aiuto sunt uh, bune și ar veni să îmbunătățească o directivă care deja este bună. În ceea ce privește navele de aluminiu, includerea acestora nu ar fi uh, strălucită. Așa cum spuneați, domnule Riche, s-ar ajunge astfel la pierderea foarte multe uh, locuri de muncă la fel și în ceea ce privește navele cu o lungime mai mică de 24 de metri. Ca și pentru celelalte două directive, cred că trebuie precizată durata actelor delegate și prima evaluare uh, să fie uh, făcută mai repede. Deocamdată aceasta se face mult prea târziu. Mulțumesc, doamna Delmont. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, țin să mulțumesc uh, raportorilor și raportorilor din umbră. Am observație pe, uh, uh, pentru toate cele trei documente și anume acestea sunt bune, fie în ceea ce privește măsurile specifice, cât și naționale. Însă, totuși, noi vizăm o armonizare la nivel european dar ne dorim, evident, norme armonizate care să permită și o bună concurență. În ceea ce privește înregistrarea persoanelor la bord, ar fi uh, de dorit acest echilibru. Trebuie să protejăm datele cu caracter personal, însă în aceeași măsură trebuie să garantăm și siguranța. Apoi, trebuie să ținem seama de faptul că Există sisteme alternative pentru înregistrare, așa cum uh, subliniază și raportorul. Iar la punctul 11, într-adevăr, e foarte bine să avem acte delegate pe, pe o durată determinată, de 5 ani maximum, dar uh, ar fi bine să fie chiar și mai scurtă această perioadă. În ceea ce privește raportul uh, doamnei Aiuto, este foarte bine să avem într-adevăr reguli pentru, și pentru navele până la 24 de metri. Trebuie într-adevăr ca siguranța pasagerilor și echipajelor să fie uh, garantată. Domnul Van Dalen are cuvântul. Vă, mul- vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu mă voi concentra pe Uh, chestiunea navelor și în ceea ce privește navele tradiționale, totuși Comisia ne propune o noutate până la urmă. Ori pe mine mă frapează faptul că această nouă definiție exclude practic doar navele care erau nave de pasageri înainte de 1951, ori e uimitor acest lucru. Aceste nave, de fapt, au fost uh, concepute drept spărgătoare de ghețuri sau altfeluri, altfel de uh, nave, nici de cum, care să fie destinate transportului de pasageri. În ceea ce privește directiva 2002-59, mă întreb de ce ne depărtăm de la textul acesteia. De ce nu am uh, preluat definiția care figura în 2002-59? Vă mulțumesc. Acum voi da cuvântul domnului Simons uh, din partea Comitetului Economic și Social, căruia îi voi da cuvântul după ce îi urez bun venit în sânul comisiei noastre. Vă rog nu mai mult de trei minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, trei minute pentru trei propuneri de text. Ați primit uh, trei avize începând cu luna noiembrie din partea noastră, pentru că noi am uh, votat acest uh, aviz în 18 octombrie. Așadar, dispuneți deja de avizele din partea CESE. Uh, intervenția mea se va concentra pe marginea raportului uh, în privința mm, raportului nostru, în privința raportului domnului Riche, și anume inspecțiile. Trebuie să uh, raționalizăm inspecțiile. Ne bucură foarte mult faptul că Comisia pare să dorească acest lucru în cadrul refitului Într-adevăr, siguranța pasagerilor este foarte importantă și aceste inspecții nu trebuie să se facă în detrimentul acestei siguranțe. Așadar, trebuie o mai bună organizare și o mai bună cooperare. Astfel ne vom asigura că navele vor fi disponibile în porturi pentru controle și inspecții, dar fără a pune în pericol exploatarea comercială a acestor nave. În avizul CES, noi am formulat și o serie de propuneri tehnice pentru îmbunătățirea cooperării. Una dintre sugestiile noastre ar fi următoarea. grupurile de experți uh, care se ocupă cu securitatea, siguranța pasagerilor și grupul de experți în privința porturilor ar trebui să colaboreze în cadrul unui ghișeu unic. O astfel de colaborare ar îmbunătăți desfășurarea operațiunilor. Și apoi încă o observație. Parametrii de risc ai, ai, uh, în privința controalelor pentru pavilioane trebuie să răspundă criteriilor de la articolul 5.1. Cu alte cuvinte, statele membre sunt cele care trebuie să asigure coordonarea acestor activități, astfel încât acestea să se desfășoare cât mai bine cu putință. În ceea ce privește definiția serviciului reglementat, Având în vedere că este vorba aici despre o directivă, definiția în cauză ar putea să facă obiectul a numeroase interpretări. Ori tare mă tem că mai sunt uh, probleme și cu um, locul de plecare și locul de sosire al navei și mi-e teamă că mi-am, deja mi-am depășit timpul alocat. Doamna președinte, iată deci o sumedenie de întrebări în privința inspecțiilor, actelor delegate, uh, aspectele sociale, aspectele legate de formare, uh, perioadele um, dintre inspecții și așa mai departe. Sper că ne, ve- ne, veți aduce răspunsuri cât mai concrete. Îi dau cuvântul doamnei Cosinska de la DigiMove. Sper că nu v-am strălcit numele, doamne, doamnă Consinska. Coșenska, mi se suflă. Da, mulțumesc, Margaret Cocinska. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și știu că timpul e foarte prețios astăzi, drept pentru care voi fi cât mai succintă cu putință. Însă, înainte de toate, țin să-i felicit pe cei trei, re, cei trei raportori și uh, recunosc că abordarea aceasta de a trata cele trei uh, rapoarte la pachet poate nu este cea mai uh, bună, însă, pe de altă parte, siguranța pasagerilor este foarte importantă și tratând aceste trei subiecte la un loc, probabil că putem da dovadă de mai multă sinergie. Um, voi încerca să nu ratez niciuna dintre întrebări, însă încă o dată, repet, vă stau la dispoziție pentru eventuale răspunsuri pe care nu vi le-aș fi adus astăzi. Voi începe cu raportul doamnei Bilbao Izascun. Multe dintre amendamentele raportoarei sunt de mare valoare, unele dintre ele mai trebuie încanalizate, cum ar fi uh, perioada de um, trei, între 30, de 30 de minute care ar trebui redusă la 10 minute pentru transmiterea datelor pasagerilor, uh, ei bine, o, probabil o perioadă mai redusă ar fi preferabilă, însă trebuie să ne asigurăm că claritatea și previzibilitatea pentru operatori va fi uh, la maximum. Deci ce înseamnă această perioadă de 10 minute și când începe ea de fapt să curgă? Da, poate intru în detalii foarte tehnice, dar totuși aceste perioade de timp uh, foarte scurte uh, trebuie să fie cât mai clare cu putință în ceea ce privește mm, nevoia de raportare a informațiilor. În ceea ce privește sistemele uh, informatice pentru ghișele unice, pe de o parte, evident, suntem de acord că mm, obiectivul uh, principal este de a avea un sistem funcțional care să permită o raportare cât mai facilă pentru toate părțile implicate. Ori ar fi tentant să ne reîntoarcem la sistemele deja existente. Țin însă să vă reamintesc faptul că statele membre lucrează în, pe punerea în aplicare a ghișeelor naționale de mai bine de șase ani acum. Ori dată fiind perioada de transpunere din directivă, abordarea comisiei a fost de a evalua și a încerca cât mai mult să găsească un uh, sistem care să reziste uh, probelor timpului, să zic așa. Dacă avem sisteme de deconectate care vor fi folosite doar pentru un singur transport, atunci obiectivul pe termen lung de a avea uh, un uh, sistem european și nu doar național pentru schimbul de informații uh, ar putea fi pus în pericol. Amendamentele privind pasagerii care au nevoie de asistență specială este, sunt importante. În ceea ce privește raportarea pentru comisie, dacă e vorba de 2 ani sau de 7 ani, am luat notă, vom mai reveni asupra acestui subiect. În ceea ce privește conlucrarea Comisiei cu statele membre pe baza informațiilor uh, pentru uh, mai multe controle de verificare a conformității, uh, noi am propus un termen mai mare de șase luni și nu de trei luni Mai multe observații vizau tocmai perioada pentru raportarea datelor pasagerilor. Doamna Montero a pus o întrebare importantă în ceea ce privește de ce se limitează 20 de mile marine. Ei bine, dacă includem 20 de mile marine, atunci 90% dintre călătoriile interne ar fi excluse practic din domeniul de aplicare al directivei. Propunerea noastră viza tocmai un cadru mai complet care să acopere și uh, aceste uh, călătorii atât de importante din punct de vedere al siguranței pasagerilor. Domnul Taylor a pus o întrebare în privința punerii în aplicare. Ei bine, dacă clarificăm domeniul de aplicare, dacă există mai multă certitudine în privința cine ce are de făcut, cu siguranță și punerea în aplicare va fi mai uh, ușoară. Cred că pe acest raport. Uh, a, da, mai era o întrebare în privința um, dimensiunii sociale. Așteptăm cu mare interes amendamentele. Deocamdată nu fac niciun fel de observație pe marginea acestei întrebări. Însă s-a pus o, o întrebare pe de altă parte în ceea ce privește cursurile de formare pentru echipaj, cursuri de formare pentru situațiile de urgență. Mi se pare că cadrul în ceea ce privește formarea există deja și când facem verificarea de conformitate, vedem care ar putea fi cadrul și pentru anul viitor, eventual să revenim asupra acestui subiect. În ceea ce privește cooperarea transfrontalieră pentru navigația internă, într-adevăr pot, pot apărea situații de urgență sau accidente care să facă deci obiectul acestei cooperări, însă în ceea ce privește uh, navigația maritimă, cooperarea este exemplară chiar. S-ar putea ca în uh, ceea ce privește dimensiunea terestră, deci nu în ceea ce privește cercetarea și salvarea, și în ceea ce privește dimensiunea terestră să apară într-adevăr probleme și aici să trebuiască să fie așadar consolidată cooperarea transfrontalieră pentru situațiile de urgență. În privința raportului doamnei Aiuto și uh, normele de siguranță, o observație de natură generală. Obiectivul era de a face trimitere la normele existente la nivel internațional. În raportul REFIT am introdus date statistice privitoare la comportamentul uh, vaselor de oțel și vaselor de aluminiu, însă deocamdată în această propunere nu vrem să facem trimitere la standarde care încă nu există la nivel internațional. Tocmai de aceea Deci asta nu înseamnă că odată ce vor exista aceste norme și standarde, acestea nu vor putea fi incluse în directivă. În ceea ce privește navele de pescuit, există o convenție internațională care se aplică acestora însă această convenție nu funcționează întru totul. Precum spuneam, este un uh, exercițiu de reformulare, deci introducerea acestor nave de pescuit deocamdată nu ar fi posibilă, pentru că uh, astfel s-ar schimba foarte mult domeniul de aplicare al acestui act legislativ. Însă, pe de altă parte, vă asigur că conlucrăm îndeaproape cu colegii de la DG Mare, cărora le vom aduce în atenție această întrebare. În ceea ce privește standardele, a existat o întrebare în privința definiției navelor tradiționale. Ei bine, definiția actuală face trimitere la navele de pasageri eh, construite înainte de 1965, dar nu și cele care au devenit nave de pasageri după această dată. Este important să avem un act legislativ eh, cât mai amplu cu putință. Nu cred că acest domeniu de aplicare ar trebui limitat, tocmai pentru că aici este vorba despre siguranța acestor nave. nu vrem să restrângem definiția navelor istorice, pentru că așa practic am uh, restrânge până la urmă și domeniul de aplicare al acestei directive. Tot în raportul doamnei Aiuto s-a vorbit și despre linii de orientare suplimentare sau uh, explicații suplimentare în privința standardelor. Credem că trebuie să facem în continuare trimitere la standardele internaționale deja în vigoare, însă pe de altă parte să elaborăm noi, noi linii de orientare ă, pentru veliere sau pentru navele care asigură transportul, bărcile care asigură transportul până la navă, nu credem că este cazul însă. Nu știu dacă am sărit cumva vreo întrebare importantă. E bine că echipa noastră e una mare. În ceea ce privește navele de aluminiu, o întrebare care a revenit de mai multe ori, de ce am înaintat această propunere? Ei bine, tocmai pentru a ne asigura că navele de aluminiu existente sunt acoperite de directivă. Doream să ne asigurăm că acestea sunt la fel de sigure ca și cele din oțel. Deci, exist, sunt unele elemente care vizează construcția navelor de aluminiu care ar trebui schimbate, tocmai pentru a ne uh, asigura că la final siguranța acestor nave este echivalentă cu cea a navelor de oțel. Este într-adevăr un subiect delicat care se află pe agenda Consiliului. Încă nu am intrat în etapa trialogului, deci deocamdată nu comentez pe marginea acestui subiect. Și cred că asta e tot. Cred că asta este tot și pe deasupra cred că mi-am depășit mult timpul. Vă rog să mă iertați. C'était important d'a- era important să primim răspunsuri la toate întrebările membrilor comisiei noastre. Am să-i dau din nou, am să dau din nou cuvântul un minut fiecărui raportor, pentru că și lor li s-au adresat întrebări mulțumesc, doamnă președinte. Cred că, în general, există un consens destul de mare cu privire la faptul că e nevoie să fie armonizare, simplificare și clarificare și, de asemenea, un acord cu privire la reducerea uh, duratei uh, competențelor uh, Comisiei la actele delegate, să nu aibă acest uh, termen nedeterminat și apoi că e nevoie să se protejeze datele și să nu se folosească acestea dincolo de obiectivele uh, pentru care trebuie să fie colectate și au fost totuși o serie de întrebări uh, legate de date, dacă nu cumva este um, suficientă colectarea um, simplă. E vorba de date ca să, care să ne permită să știm exact uh, cine sunt uh, persoanele respective. Pot să fie 50 de persoane de 44 de ani, fără să se știe cine uh, Mm, cine sunt acestea. E, nevoie să se garanteze posibila identificare a persoanelor care ar putea să fie implicate într-un accident. Deci considerăm că vârsta n-ar fi suficientă. Pe de altă parte, când e vorba de registrul european și Uh, legătura cu registrele naționale. Comisia a spus că da, uh, nu se va folosi registrul european pentru că statele au lucrat uh, șase ani la registrele acestea naționale, dar trebuie spus că acestea nu funcționează. De șase ani statele membre trebuia să le dezvolte, să le pună în aplicare, să fie suficient de mult coordonate, cel puțin între ele și ca sectorul să aibă cel puțin senzația că lucrurile merg bine. Însă problema este că încă o dată registrele acestea naționale după șase ani deja nu funcționează, încă nu funcționează și uh, vreau să spun doar că trebuiau să fie îmbunătățite. Și uh, trebuie să fie îmbunătățite aceste registre naționale care nu funcționează, astfel încât să ne gândim uh, acest registru european să existe cumva în viitor. Apoi, referitor la uh, acele 30 care, de minute care sunt schimbate în 10. Uh, Um, comisia a spus să fim atenți cum uh, facem reducerea acestea la 10 minute, pentru că odată ce intră în vigoare această dispoziție, trebuie să existe flexibilitate, trebuie să știm din ce moment se începe uh, numărarea, de, de când se consideră acestea. Trebuie să se identifice așadar uh, când trebuie să se înceapă uh, cronometrarea, să spunem. Să încheiați. Da, acum termin. Deci trebuie să fie claritate, chiar dacă e vorba de 10 minute. Deci eh, s-au pus probleme care uh, trebuie exprimate la fel, indiferent dacă vorbim de 10, 30 sau 35 de minute. Deci, sper că prin aceasta am uh, răspuns întrebările adresate de către ceilalți intervenienți. Mulțumesc, doamna Aiut. Imagino din nu avere timp, quindi... Cred că nu am prea mult timp la dispoziție, așadar am să încerc să rezum. Sunt de acord cu colega Foster. Într-adevăr, trebuie să se revină la standardele OMI. Fără să fim prea restrictivi, e important să armonizăm. Uh, mi se pare important acest lucru. În ceea ce privește aluminiul, e clar că în directivă nu se precizează ce înseamnă material echivalent. Însă există capitolul 2, anexa 1, care precizează cerințele stabilite pentru elementele din aluminiu. Deci, de ce să mai reluăm această prevedere și în directivă? Dacă excludem aluminiul, înseamnă că excludem orice material echivalent, asta e tot. Înțeleg uh, poziția franceză, înțeleg această nevoie de a fi de a proteja industria, de a proteja ocuparea. Sigur că nimeni nu vrea să se opună, sunt de acord, însă cred că ar fi bine să avem un obiectiv comun, securitatea. Și cred că așa vom găsi o soluție. Mulțumesc și acum domnul Riche. Mulțumesc, doamnă președinte, doresc să le mulțumesc tuturor participanților la dezbatere, am ascultat cu mare atenție. Și ca să nu pierdem timpul, doream să mă refer doar la două puncte. Doamnă uh, Montero, caracterul ultrasezonier nu înseamnă că o exonerare, o derogare este neapărat necesară, ci trebuie să se ofere mai multă facilitate acelora decât uh, navelor folosite prin rotație de-a lungul întregului an. Deci eu nu cred că e nicio problemă pentru navele ultrasezoniere. E mai ușor să meargă la inspecții pentru că nu lucrează tot anul. Deci nu este justificat să facă obiectul unei derogări, ci din potrivă cred că trebuie să facă obiectul unor inspecții specifice, asimetrice. Domnule Taylor, în ceea ce privește personalul, la inspecții, exercițiile ce implică personalul sunt analizate foarte atent și se completează jurnale de bord săptămânal care trebuie să fie aduse la inspecție, semnate și care trebuie să corespundă anumitor criterii. Deci nu aceasta e o problemă a inspecției. Însă desigur că la inspecție se verifică că se fac aceste exerciții, deci nu cred că e necesar să mai dăm alte precizări. Am încheiat și țin cont de tot ce mi-ați spus, inclusiv de către reprezentanții celorlalte instituții. Mulțumesc, domnule Riche, a fost o dezbatere pasionantă Amendamentele se depun uh, separat la fiecare raport și termenele sunt următoarele. 9 martie, termenele sunt pentru toate 9 martie la prânz. Mergem mai departe. Trecem la, reguli, la normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii. E vorba de un proiect de aviz pentru comisiile bugete și control bugetar. Iar autorul raportului pentru aviz este domnul Van de Camp. Vă rugăm să ne prezentați acest aviz. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că ar trebui să reexaminăm calendarul reuniunilor noastre, pentru că trei rapoarte într-o oră e cam mult. Cred că raportorii din umbră ar mai fi avut uh, de adăugat și alte lucruri. Dar uh, acum uh, vorbim despre regulamentul omnibus, adică e vorba de reglementările financiare ale Uniunii Europene. E vorba de un dosar cu consecințe financiare importante. Comisia TRAN a cerut uh, aplicarea articolului 54. În consecință, avem o competență exclusivă în uh, ceea ce privește realizarea acestui aviz. Regii Emplă, Agri și ITRE au și ele competențe exclusive uh, pe anumite aspecte ale acestui dosar. În proiectul meu de aviz m-am uh, axat pe uh, facilitatea de blending, finanțarea mixtă. Noi dorim să se combine mai multe surse de finanțare pe viitor pentru proiectele de infrastructură ar uh, fi vorba, deci, de o modificare a regulamentului uh, privind uh, interconectarea în Europa. Dacă doriți să depuneți amendamente referitoare la secțiunea 1, propun uh, să uh, o faceți prin intermediul Comisiei pentru Bugete și Comisiei de Control Bugetar. Am pregătit și eu câteva amendamente, după cum ați văzut, cu siguranță. Primul grup de amendamente are drept obiectiv precizarea anumitor aspecte tehnice din propunerea Comisiei. În al doilea rând, dorim să obligăm Comisia Europeană să prezinte un raport referitor la aplicarea acestui instrument de finanțare mixtă. Și, în al treilea rând, avem o serie de amendamente care vizează extinderea acestui mecanism de uh, finanțare mixtă. Considerăm că trebuie să încercăm să obținem uh, finanțări private pentru sectorul transporturilor. Și știm că în anumite state mari fonduri de pensii caută noi posibilități de investiții și știm că parteneriatele public-private uh, privat nu reușesc să capete avânt. Deci trebuie să facem mai multe. Dacă vor mai rămâne bani pentru astfel de finanțări mixte, ar trebui ca banii să se întoarcă la uh, categoria 7, la subvenții și să nu dispară în bugetul general. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Van de Camp! Aș dori acum să îi dau cuvântul domnului Riche. Merci. Mulțumesc, doamnă președinte. Am urmărit cu interes raportul lui Wim van de Camp, un raport excelent, ceea ce nu miră pe nimeni, însă sunt două puncte și uh, vreau să spun că mi se pare uh, subiectiv că se analizează doar mecanismul interconectarea Europei. La secțiunea 1 uh, ne adresăm, ați spus, Comisiei pentru Bugete, dacă dorim amendamente, însă eu cred că noul regulament nu mai permite acest lucru. Membrii unei comisii nu mai pot să depună comisii la altă comisie în nume propriu. Ar fi important să aflăm care este soluția. Uh, cum uh, depunem amendamente la secțiunea 1 pentru acest dosar. Cine nu urmărește uh, bugetul trebuie să știe că vorbim de secțiunea dedicată bugetului, dedicată transportului, mă scuzați. Și ar fi important să știm cum anume putem depune amendamente și să le depunem la noi, pentru că eu nu cred că se pot depune la Comisia pentru Bugete. În legătură cu acest raport, sunt de acord că blendingul este un element esențial. Eu l-am susținut uh, când s-a discutat despre investițiile pe termen lung și e important să se poată combina diferite mecanisme de finanțare. Am uh, în două întrebări și observații. În primul rând, în cazul blendingului, de unde vin banii pentru a se consolida mecanismul planului Juncker? Dintr-un fond și fondurile nu fac parte din bugetul general. Însă, la bugetul general există o linie foarte importantă reprezentată de fondurile regionale. Uh, aceste fonduri regionale sunt împărțite în fonduri pentru competitivitate și în fonduri pentru statele din programul de coeziune. Vă amintesc ca să înțelegeți la ce mă refer și fondurile FEDER trebuie să poată fi atrase în, mecanismele de, în mecanismul de blending și să poată să susțină și EFSI cu condiția ca regulamentul financiar uh, al FEDER să permită acest lucru. nu, și nu este cazul, nu se poate. Eu cred că în regulamentul financiar general ar trebui să se analizeze această problemă și să se încerce o modificare a regulii care uh, nu permite susținerea transportului în cadrul uh, acestei politici de competitivitate. Pentru că nu cred că e corect să fie așa. Pentru că atunci nu ne-ar mai rămâne la dispoziție decât fondurile extrabugetare, ceea ce este cam greu în uh, perspectiva mecanismului. Uh, în al doilea rând, un element care mi se pare foarte important este că ar trebui să uh, cerem, nu știu dacă se poate introduce în regulament sau trebuie introdus într-un considerent, următorul lucru. Atunci când discutăm cu cei care depun dosare în, cazul, în cadrul EFSI pentru sectorul transportului, se întâmplă de multe ori ca BEI uh, să nu accepte să-și asume riscul uh, de primă pierdere. Și atunci oamenii spun, pe păi, ce sens mai are? De ce se finanțează de la bugetul european un fond de garantare dacă apoi BEI vine și spune că nu vrea să suporte prima pierdere, că vrea să uh, împartă riscul cu investitorii? Cred că asta îi descurajează pe mulți. Și cred că atunci când pe lângă fondul de garantare se vor aduce bani prin subvenții, deci se va reduce și mai mult factorul de risc. Și când uh, se vor spori finanțările prin subvenții, de exemplu prin uh, mecanismul interconectarea Europei, atunci normal ar fi ca BEI să-și asume acest risc de primă pierdere, pentru că va avea mai multe operațiuni suplimentare. Și aici mă opresc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Riche, domnul Kramer. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc și uh, raportorului pentru acest text și uh, mi se pare că și-a asumat foarte bine responsabilitatea de raportor, ceea ce e important de făcut în acest caz, pentru că avem fondul Juncker, s-au cheltuit miliarde, n-am primit niciun fel de analiză, cu toate acestea s-a decis prelungirea fondului Juncker. Și nu e vorba aici doar de bani, trebuie să ne întrebăm ce s-a întâmplat cu banii, încotro s-au dus, s-au îndeplinit uh, obiectivele europene cu acești bani, pentru că vrem protecția climei, dar vrem și mai multe locuri de muncă în Europa. De aceea ar fi important să se facă o analiză și să se vadă unde au ajuns banii. Există uh, exemple pozitive, dar există și foarte multe exemple negative și am aflat că uneori banii ajung uh, în corupție. Și uh, asta se întâmplă uneori și în cazul uh, finanțării prin blending, la care se referă și Vin Van de Camp. Trebuie să vedem exact ce se întâmplă. Cred că v-am mai povestit uh, că am fost în Elveția și am pus o întrebare despre PPP și statul elvețian mi-a spus nu, nu, noi nu facem așa ceva. Eu le-am explicat că în Europa se discută despre așa ceva, că sunt uh, proiecte uh, Uh, la care ar fi util, însă ei au spus că uh, proiectele pe care dorește statul să le facă, le face statul oricum și la proiectele riscante investitorii privați oricum nu se bagă. În Germania, 90-95% din proiectele realizate în PPP au fost mai scumpe decât dacă le-ar fi făcut statul singur. Deci trebuie să vedem ce se întâmplă și dacă mergem în direcția cea bună. Sigur că ne gândim cu toții la corupție, dar aș vrea să mă refer la un aspect din Spania. Acum 10 ani am fost uh, în Spania uh, și uh, din jumătate în jumătate de oră vedeam pe autostradă câte un panou finanțat, autostradă finanțată de Uniunea Europeană și pe urmă și era autostrada era foarte goală Apoi am luat-o pe drumuri naționale vechi și acele erau pline camion după camion. De ce? Pentru că autostrăzile, deși sunt uh, bune și construite cu bani europeni, uh, sunt cu taxă și uh, nu sunt folosite. Între timp, cei care au construit acelea, acele autostrăzi au dat faliment. Iar statul a trebuit să răscumpere infrastructura uh, cu o sumă de 5,5 miliarde de euro. Și ce s-a întâmplat de fapt? Câștigurile au aparținut uh, întreprinderii, însă statul a trebuit să preia apoi toate cheltuielile. Și s-au pierdut 5,5 miliarde, de sumă cheltuită ca să fie cumpărată autostrada de către stat. Deci cum se poate așa ceva? Uh, entitatea care privatizase uh, autostrăzile era formată din întreprinderi de construcții și ei n-aveau decât interesul să construiască autostrada, indiferent dacă ea urma să fie circulată sau nu. Și uh, acest concert nu era deloc interesat de consecințele construcției autostrăzii. Au și făcut-o și au dat faliment, bineînțeles. Uh, la vremea respectivă, în Spania, costul de kilometru de autostradă era de două ori mai mare decât în Germania. Și când faci această comparație, e clar absurd. A fost în mod evident vorba de corupție. Deci, cred că trebuie să fim foarte atenți să vedem de ce se întâmplă astfel de lucruri și să ne gândim și la pasarela de, de, din Messina, uh, Uh, făcut de Berlusconi, care promisese mafiei uh, anumite proiecte, s-a finanțat și Dumnezeu știe ce s-a întâmplat după aceea. La fel și la Torino. Pentru uh, încă două trenuri de mare viteză suplimentare pe zi trebuie cheltuite 26 de miliarde. Uh, Trebuie să ținem cont de toate acestea și Comisia trebuie să învețe din greșelile trecutului, pentru că nu trebuie să ne uităm doar la bani, care pot fi cheltuiți ușor, însă apoi rezultatul nu e neapărat unul satisfăcător trebuie să cerem Comisiei și Consiliului să ne pună la dispoziție informațiile, pentru că până în ziua de astăzi nu am aflat ce s-a întâmplat cu fondul Juncker și ce s-a finanțat. Nu știm ce proiecte au fost preluate, nu știm ce proiecte au fost respinse, nu avem niciun fel de justificări nici pentru acceptarea, nici pentru respingerea proiectelor și mi s-ar părea normal ca noi, ca Parlament, să fim cel puțin informați. Văd că reprezentanții Comisiei dau din cap, mă bucur și uh, dacă ne veți da aceste informații, vom fi și noi fericiți. Mulțumesc, doamna Kilonen. Kiitoksia kollega Van de Kampille raportin esittelystä. Mielestäni on viime... Mulțumesc, domnule Van de Camp. Cred că în ultimii ani uh, s-au modificat de mai multe ori uh, regulile de gestionare a fondurilor. Acum ar trebui să aflăm uh, ce se întâmplă, care e situația, dacă banii ajung și la IMM-uri sau nu și uh, dacă statele membre țin cont de nevoile IMM-urilor. Mi se pare că în practică nu s-a făcut mare lucru ca să se amelioreze condițiile de lucru ale IMM-urilor. Avem EFSI, avem și alte fonduri, însă sunt uh, fonduri puțin disponibile pentru IMM-uri, greu accesibile de către IMM-uri. Cred că trebuie să fim uh, foarte atenți Uh, și în domeniul afacerilor. Aici se pune un alt semn de întrebare. După cum știți, dragi colegi, s-au organizat multe conferințe în domeniul transportului în afara Parlamentului. Se discută despre noi combustibili, noi tehnologii, roboți, și așa mai departe. Și ce face Uniunea Europeană în acest domeniu? Care sunt investițiile? Uh, ce se întâmplă cu logistica? Pentru că uh, în alte părți se întâmplă multe și uh, totul evoluează. Am impresia că nu ne folosim bine resursele. Mi se pare că nu, sunt, nu ținem cont de evoluții. Cred că ar trebui să folosim mult mai bine aceste fonduri pentru proiecte de cercetare care să uh, fie cât mai uh, actuale. Dragi colegi, trebuie să ne continuăm lupta în acest domeniu și să insistăm până nu se mai poate. Mulțumesc, domnul Nilsen. Mulțumesc. Și eu uh, sunt membru al Comisiei pentru Dezvoltare Regională și Multă lume vorbește acum de transferul de fonduri de la partea regională către EFSI. Deci asta înseamnă că trebuie să avem niște discuții de principiu aici. Sunt de acord cu ce s-a spus. Nu putem să luăm lucrurile de gata. Lucru nu e neapărat evident. Avem niște principii și, până la urmă, Parlamentul a fost interesat de mai multe aspecte legate de finanțarea regională, de exemplu, principiul parteneriatului Ah, păi investiții în uh, infrastructură strategică. Dacă banii pot fi folosiți în acest sens, atunci uh, regiunile trebuie să prioritizeze modul în care se folosește finanțarea. Un lucru care nu este deloc evident ușor. Este un principiu al parteneriatului care este consacrat prin lege. Sunt niște principii juridice pe care nu le poți eluda. Și mai sunt și alte chestiuni importante pe care trebuie să rezolvăm împreună cu colegii de la Regii și eu vreau să vă semnalez acest lucru. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur Nielsen. Vă mulțumim foarte mult, domnule Nielsen. Acum ne adresăm Comisiei Europene. Domnul Marin, bun venit la comisia noastră. Bine, vă rugăm să răspundeți la toate chestiunile care au fost menționate, după care am să dau cuvântul din nou raportorului nostru. Vă dau cuvântul, domnule reprezentant al comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am să vorbesc în engleză. S-au ridicat o serie de probleme. În mare, aș putea spune că comentariile și uh, modificările care au fost uh, propuse la acest aviz uh, sunt justificate și noi le, țin, le luăm în considerare cu interes, ne reprezintă o contribuție interesantă la discuție. Această finanțare mixtă, blending, pe care am folosit-o pentru a modifica regulamentul mie, se încadrează într-o discuție mai amplă și iau uh, cont de posibila amestecare cu um, fondurile structurale, un capitol uh, diferit al discuțiilor care se referă la regulamentul privind dispozițiile Uh, generale, a care e discutat în cadrul Omnibus, mai multe DG-uri sunt implicate, cred că DG Regio este mai vizată, dar e adevărat că există o conectare strânsă. Cât despre raportare, mai este un punct de care am luat act și anume posibilitatea de a ține cont de prima uh, prioritate, să spunem, în modul în care se face amestecarea. Nu cred că DGMU poate răspunde aici. Încă o dată, DG-ul uh, responsabil de final trebuie să răspundă și Banca de Investiții. Din câte înțelegem, e vorba de, o ta- de tarifare. Aceasta este problema. Și mai avem o posibilitate acum uh, să se folosească ESI ca prim recurs dar lucrurile sunt încă în desfășurare. Cât despre adiționalitate, s-a menționat acest principiu, cred că aici merită reamintită propunerea cu privire la FC2. Sigur, aici suntem în cadrul de reglementare FC, așa cum s-a înființat acesta acum un an și jumătate, însă ca o discuție paralelă Ah, cu cele eh, referitoare la omnibus, se face și una referitoare la extinderea EFSI, cu ceea ce se numește EFSI2 și uh, adiționalitatea a fost luată în considerare în propunerea comisiei. De asemenea, în ceea ce privește o raportare mai bună și o înțelegere mai transparentă a deciziilor eh, Comisiei pentru Investiții, propunerea făcută de Comisie pentru EFSI2 cred că rezolvă aceste chestiuni adiționalitatea și hotărârea luată de către Comisia pentru Investiții cu privire la decizii individuale referitoare la EFSI, cred că va duce la o raportare mai transparentă. Și cu aceasta cred că pot să-mi închei intervenția. Vă mulțumim foarte mult, domnule Marin. Dau acum cuvântul raportorului nostru, domnul Van de Camp. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc um, din suflet raportorilor din umbră pentru observațiile pe care le-au făcut, care au fost uh, și critice, dar și constructive. Vreau uh, să îmi cer scuze în numele doamnei Ayala Sender, care n-a putut să fie de față. A, ei ne va um, împărtăși după aceea câteva observații Um, de bază. Nu pot acum să răspund la toate întrebările adresate, însă o să încerc să fac acest lucru în uh, zilele și săptămânile care urmează. Referitor la ce spunea domnul Riche și de asemenea domnul Nielsen. Cred că, da, într-adevăr, trebuie să fie un pic aprofundat acest uh, dosar. Și Comisia a spus acest lucru. E vorba de întrebări dar care nu vizează neapărat DG Move. Mai degrabă DG regi, fondurile de coeziune sunt mai degrabă vizate. Uh, pot să le mulțumesc și să le răspund domnilor Riche, domnului Marcus Bieber și domnului Linsen. Pot să le spun că sunt printre cei care sunt dispuși să dea dovadă de flexibilitate și cred că trebuie să încercăm să combinăm finanțările mai ales uh, dacă alocările naționale nu sunt uh, folosite cu adevărat. Am fost în vizită în România, au rămas foarte mulți bani de la fondurile de coeziune, bani care n-au putut să fie folosiți în domeniul transportului, de exemplu. Și domnul Nielsen are dreptate aici. E o chestiune de principiu foarte importantă, eu nu știu dacă o să o pot soluționa. Însă domnul Riche spunea că fondurile de coeziune, dacă am putea să le folosim un blending, ar fi bine. Acum, până la urmă, pot să fie investitorii cei care își asumă riscul de primă pierdere. Acum, nu știu, să vedem, uh, sau poate BI, nu știu, trebuie examinate lucrurile. În acest moment, uh, BI și EFSI uh, se ocupă de această primă pierdere. Dacă se ocupă sectorul privat, există mă rog, mai multe plângeri care mi-au ajuns la urechi că BI nu este până la urmă bancă comercială care nu poate să acopere riscurile de primă pierdere. Să spunem că BEI are un uh, statut sacrosant, aproape ca domnul Juncker, deci trebuie să fiu foarte prudent când fac uh, critici la adresa acesteia. Referitor la ce spunea domnul Kramer, um, um obligația Comisiei de a face o raportare bună. Da, într-adevăr, mi se pare regretabil faptul că PPP-urile uh, nu au uh, avut mare succes. Se poate face, de exemplu, la Paris, la metro, dar uh, cu alte fonduri încă nu se poate face acest lucru, ceea ce e mare păcat. Bineînțeles că ne opunem corupției și o să încerc să menționez acest lucru și în, în uh, proiectul meu de aviz. Apoi, au fost menționate mai multe proiecte, cel cu Torino. De fapt, uh, am fost mai mulți dintre noi la Marsilia. Am tot discutat despre acest subiect. Și, de asemenea, am mai uh, menționat doamna Chilun referitor la IMM-uri. Dar e destul de uh, Uh, delicat. Într-adevăr, putem spune că da, o să ținem cont de asta, o să rezolvăm, dar vedem că IMM-urile adresea fac parte dintr-un lanț de subcontractare, dar de fapt nu uh, sunt uh, incluse în construcția de infrastructuri importante. Deci nu este greu, nu este ușor să incluzi IMM-urile în acest mecanism de finanțare mixtă. Poate Comisia ne poate spune mai mult în acest sens cât despre infrastructuri, despre uh, asfaltarea de drumuri, adică infrastructurile uh, fizice, dar și infrastructura nouă de tip uh, digitalizare, e bine, trebuie să existe um, bineînțeles, uh, investiții în noile tipuri de infrastructură, dar în ne trebuie și pur și simplu drumurile și asfaltul. Mai vreau să mai spun încă o dată că vreau să dau dovadă de flexibilitate, vreau să încerc să îmbin cât se poate de multe contribuții, dar um, mi se pare că uneori Comisia Regii e destul de inflexibilă. Mulțumim foarte mult, domnule Van de Cam. Depunerea de amendamente este prevăzută pentru data de 7 martie la prânz. Trecem la următorul uh, subiect. Este vorba de digitalizarea companiilor europene și normele europene până în aplicarea regulamentului 1025 pe 2012, un, niște proiecte de um, aviz pentru um, comisiile ITRE și INCO. Am să dau cuvântul raportorului nostru, domnul Telicica. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, avem de discutat astăzi două proiecte de aviz care se referă la niște comunicări diferite, însă care de fapt au un obiectiv comun. O perspectivă comună de punere în aplicare a ceea ce numim de obicei piața uh, unică digitală. Unul se referă la digitalizare și unul se referă la standardizare. Mie mi se pare că aceste două subiecte reprezintă contribuții importante la crearea unui cadru juridic bine integrat care să încurajeze, să permită investiții de care ne trebuie atât când e vorba de inovație cât și de infrastructură, dar de asemenea contribuie și la dezvoltarea unor standarde corespunzătoare și la, să spunem, pregătirea activității viitoare. Noi, în sectorul transporturilor, trebuie să uh, fim uh, foarte atenți Când e vorba de inovarea în sfera digitală, sigur, transportul trebuie să fie implicat, dar mi-aduc aminte că am avut un raport în ceea ce privește piața digitală și um, sectorul um, transportului era cumva de al treilea pilon. Acum nu vreau să repetăm ce am spune. Nimeni nu se îndoiește că este vorba de uh, calea pe care trebuie să o urmăm, însă întrebarea care se pune este cum să procedăm ce trebuie făcut pentru ca digitalizarea în sectorul transporturilor chiar să aibă loc. Am să mă refer acum la subiecte separat, am să mă refer la standardizare. Sunt câteva chestiuni pe care aș dori să le subliniez aici. Comisia consideră că transportul inteligent reprezintă prin unul dintre serviciile care uh, se vor dezvolta, mai ales uh, ca urmare a standardizării TIC uh, în domenii esențiale, uh, cibersecuritate, cloud computing, internetul lucrurilor, 5G și big data. Sunt de acord cu această perspectivă, însă mai văd două elemente esențiale, după părerea mea, pe care n-ar trebui să le uităm și pe care ar trebui să ne concentrăm. Este vorba de faptul că transportul inteligent nu se limitează doar la transport per se, ar trebui să includă și servicii, cum ar fi uh, eliberarea de etichete digitale sau tipuri de mobilitate nouă. Și aici uh, e un potențial de dezvoltare a acestor uh, inițiative. Și aici un lucru pe care aș vrea să subliniez e faptul că uh, nu e vorba doar de transport uh, propriu-zis sau infra, infrastructură, da, e vorba și de faptul că uităm uneori că mai sunt și servicii implicate. De asemenea, noi uh, de, de obicei ne plecăm urechea la actorii principali de pe piață, la operatorii mai mari și ne vorbesc despre obstacolele lor, dar acestea uneori sunt uh, um, nu doar pretexte, ci chiar probleme de punere în aplicare. Încă un lucru important. Până acum, indiferent de nivelul său de inteligență, până la urmă transportul depinde de infrastructură. Mașinile conectate implică folosirea tehnologiei 5G, iar viitorul transportului, după părerea mea, um, se referă foarte mult uh, la combustibili alternativi, um, alte tipuri de energie, ceea ce înseamnă, sigur, o infrastructură corespunzătoare. Dacă ne uităm la situația prezentă, mi se pare că Mm, problema nu e referitoare la vehicule, ci la modul în care se prezintă infrastructura și mie mi se pare că aceasta nu este la înălțime. De asemenea, încă o, o chestiune este că, sigur, transportul ține foarte mult de interoperabilitate și aici văd trei uh, consecințe pe care aș vrea să le subliniez. A trebui să promovăm niște standarde deschise care să nu uh, împiedice competitivitatea companiilor europene, apoi la nivel internațional Comisia ar trebui să promoveze um, standardele europene pentru a ne asigura că nu implementăm standardele altora. Știu că e greu de uh, făcut, ușor de zis, dar trebuie să ținem cont de faptul că avem uh, competitori, uh, concurenți foarte uh, serioși și Uh, nu trebuie să uh, luăm de gata poziția pieței. De asemenea, încă un lucru, standardele pot să ne ajute la o armonizare a practicilor și mă gândesc aici la sectorul logisticii. Dacă îmi permiteți, acum am să mă refer la digitalizare. Voi fi succint, așa că voi sublinia doar trei elemente aici. Strategia de digitalizare industrială, um, un concept pe care îl avem și în raportul uh, ITRE, care propune această strategie de coordonare a procesului de digitalizare. Ei bine, trebuie să fie o strategie reală, nu doar o comunicare. Atunci aceasta ar putea să aducă avantaje și pentru sectorul transporturilor. Mi se pare că e un sector unde chiar cred că este nevoie de o interacțiune mai importantă între mai multe sectoare și între cele două comisii care se ocupă de acestea în Parlamentul European. Apoi, partea de investiții în inovație sau în uh, infrastructură și mm, tranziția către procesele digitale. E bine, acestea au nevoie de investiții. Dacă mă uit la EFSI, uh, subiect deja menționat astăzi în mai multe contexte, Hmm, chiar cred că EFSI reprezintă un vector important și aduce valoare adăugată, iar uh, blending-ul, uh, finanțarea mixtă a fost și aceasta menționată. Acum să ne uităm la cât de bine ne-am descurcat până acum și observația mea personală, nu știu, poate că unii sunt mulțumiți de uh, contribuția pe care EFSI a avut-o până acum în anumite proiecte inovatoare, bine, nu știu, eu poate că o fi că sunt ceh, dar eu nu sunt mulțumit um, mi se pare că încă mai sunt multe de făcut, dar clar că um, EFSI poate să joace un rol esențial aici. Apoi, mă adresez în special comisiei, uh, mașinile automatizate. Da, e un subiect fascinant. Eu nu pot să spun că nu cred în acestea, însă cred că mai avem mult până să ajungem acolo. Dar dacă vă uitați la telecomunicații, mie mi se pare uh, că aici e piatra de, te- de temelie, chestiunea principală și ce lipsește, după părerea mea, este un accent mai puternic pe uh, alte elemente, cum ar fi uh, proiecte, zone de proiecte uh, viitoare sau nu știu cum vreți să le numiți. Și trebuie să ne gândim la probleme de mediu, de securitate, de asemenea, de aglomerare. Cred că ar trebui să fim un pic mai creative aici. Să mergem în detaliu, să vedem că unele dintre abordări chiar ne vor conduce către o, un viitor al mașinilor conectate. Cam atât, doamnă președinte. Ce pot să vă spun este că ar trebui să ne concentrăm mai degrabă pe modul în care se pot face lucrurile, nu dacă să se facă. Mulțumesc! Merci beaucoup. Vă mulțumesc, domnule Telicica. Dau acum cuvântul domnului Vin Van de Camp. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte și țin să mulțumesc raportorului pentru activitatea sa pe marginea acestui dosar. Doamna Vircună nu putea să fie prezentă astăzi, uh, vă transmite scuzele dumnea ei. Am câteva observații din partea PPE. În general, aș spune că suntem de acord cu abordarea colegului Telicca. În ambele avize și cel pe digitalizare, digitalizarea industriei europene, cât și cel de-al doilea aviz care vizează standardele. S-ar putea spune foarte multe despre aceste idei, fără îndoială, însă marea întrebare este cum vom pune toate aceste lucruri în aplicare. Aș avea câteva întrebări pentru raportor. În primul rând, care este situația de față a Europei? Poziția noastră este una bună și cum stăm vis-a-vis -vis de China și India, care sunt extrem de agile pe această piață, dacă pot spune așa. Și apoi, o întrebare de la ITRE. Nu cumva avem nevoie de mai multe fapte? și ce facem cu startup-urile? Nu cumva ar trebui să beneficieze de un plus de atenție din partea noastră? Pentru că multe startup-uri americane și europene au uh, idei noi uh, în privința digitalizării și uh, cred că ar trebui să facem tot ce ne stă în putință pentru a încuraja startup-urile europene. Uh, Booking.com, spre exemplu, a avut un uh, succes aproape înspăimântător până la urmă. Potențialul acestui domeniu este de-a dreptul uriaș. Și uh, cred că trebuie să urmărim cu mare atenție această abordare. Declarația de la Amsterdam, dată de președinția țărilor de jos în privința mașinilor uh, automatizate și mașinilor conectate a fost una importantă și mă întreb dacă, domnule Telicca, aceasta nu ar trebui inclusă în raport, pentru că probabil mașinile automatizate vor avea un rol din ce în ce mai important. În ceea ce privește standardizarea, aceasta trebuie să recunoaștem că ia cam mult timp. Nu e ceva rău, dar totuși pe spezele cui se face? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Van de Camp. Dau acum cuvântul domnului Uiheli. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Țin și eu să îi mulțumesc domnului Telicca pentru raportul dumnealui. Sunt de acord cu observațiile generale acestui raport. Mă număr printre cei care așteaptă cu foarte mare interes rezultatele noii revoluții industriale din Europa. Nu mă refer strict la digitalizare, nu este singurul domeniu uh, în curs de deschidere în ceea ce privește industrializarea. Dar mă refer și la faptul că din, din cauza digitalizării se vor pierde foarte multe locuri de muncă. Multe întreprinderi își vor închide porțile. Cred că cu toții trebuie să fim pregătiți atât în toate uh, statele membre, cât și în toate grupurile sociale, pentru că situația se va schimba dramatic în următorii ani. Trebuie să ne asigurăm că, nu se, că digitalizarea, de fapt, nu va duce la sporirea diferențelor dintre capitală și provincie. Digitalizarea trebuie din potrivă să apropie nivelul celor două. Comisia a cerut uh, statelor membre ca în ceea ce privește rețeaua TNT să existe o acoperire totală însă. Ce se întâmplă cu marile rețele? Aș propune ca uh, raportul domnului Telicca să facă trimitere și la aceste noi rețele. Pentru că se vorbește foarte mult despre operatorii rutieri, despre vehiculele care comunică între ele și comunică cu rețelele. Deci e vorba practic până la urmă de vehicule care nu vor mai avea nevoie de șoferi. Evident, deocamdată nu este vorba despre o realitate, ci o proiecție în viitor. Digitalizarea europeană nu va da roade decât dacă o facem cum trebuie. Gândiți-vă la digitalizarea sectorului feroviar, spre exemplu robotica, pe de altă parte, este un subiect uh, întru totul pasionant și dacă industria europeană vrea să țină pasul Statelor Unite sau Chinei, uh, trebuie să investim mulți bani și multă energie în acest domeniu. În ceea ce privește turismul, digitalizarea va avea un rol din ce în ce mai mare, așa cum a subliniat și domnul Vin van de Camp. Uh, aplicațiile mobile uh, turistice sunt în continuă creștere. E vorba aici despre o întreagă industrie creatoare. Haideți să ne gândim și la um, imprimarea 3D, care este un uh, domeniu de foarte mare viitor. Trebuie să facem investiții în aceste domenii trebuie să ținem seama atât de interesele lucrătorilor cât și de ale consumatorilor. Raportul uh, Telicca este un raport uh, care visează mult prea mult pe consumatori. Ar trebui poate ca abordarea să se deschidă puțin și să facă trimitere și la lucrători. De altfel voi trimite o serie de amendamente în acest sens. Avem nevoie de standarde clare care să fie ușor de folosit într-un mediu internațional. Aceste standarde trebuie să permită atât comerțul electronic cât și administrarea electronică. Avem nevoie de tahigrafe și de sisteme de plată electronice pe autostrăzi încă o dată, SND va avea mai multe amendamente și vi le vom trimite. Mulțumesc, doamna Chilonen are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule raportor, și țin să vă spun că e uimitor cât de ușor este să fim de acord în privința acestor uh, elemente. E clar că avem nevoie uh, de digitalizare și de standardizare. Dacă îmi permiteți, eu voi spune mai multe despre standardizarea. Infrastructurile TIC trebuie să ia în seamă și colectarea informațiilor și stocarea acestora gestionarea traficului uh, este, se face din ce în ce mai mult uh, pe cale mm, artificială, pe baza inteligenței artificiale. Este nevoie să se asigure o interoperabilitate a interfețelor. Și tocmai de aceea este neapărat uh, necesar să îmbunătățim infrastructurile pentru partajarea informațiilor. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Kilonen. Permiteți-mi să-mi ofer și eu punctul de vedere în privința acestui raport. Un raport uh, pe care îl consider într totul în pas cu vremurile. Trăim o adevărată revoluție tehnologică și digitală, fără precedent. Deci, digitalizarea trebuie văzută atât ca o oportunitate, cât și ca un factor de risc. Acestea două merg mână în mână. Ați spus, domnule raportor, mai devreme că este nevoie de uh, că, acea, uh, vatu, că mașinile automatizate sunt o oportunitate. Da, este adevărat dar să nu pierdem din vedere chestiunea reindustrializării parcului auto european. Nu trebuie să pierdem din vedere niciuna dintre mize, pentru că uh, noi suntem foarte vigilenți în privința chestiunii siguranței. S-ar putea spune că mașina automatizată de mâine este o nouă alternativă. Este o provocare uriașă. O provocare care vine însoțită de miza protecției datelor. Digitalizarea ne face pe noi legiuitorii să luăm în seamă, așa cum spunea și domnul Vin, Vin Van de Camp, uh, chestiunea încurajării startup-urilor, a căror creativitate este uimitoare, dar cum facem în același timp să asigurăm uh, investițiile pe măsura acestei creativități? Ori uh, soluția la această ecuație nu este ușoară. Apoi, aici este vorba despre un raport de inițiativă, ori spuneți că mașina autonomă, mașina automatizată nu va vedea încă uh, nu va apărea în realitate astăzi sau mâine, dar țin să vă atrag atenția asupra faptului că aceste mașini există, chiar dacă nu sunt omologate și nu sunt puse pe piață. Eu cred că trebuie să cerem uh, comisiei să crească ritmul în care evaluează această chestiune. Doamna Depre de la DG Move și doamna și domnul Diamantopoulos de la DG Greu au cuvântul. Vă rog să nu vă certați. Aveți dreptul să luați cuvântul. A, și, și dumneavoastră doreați să luați cuvântul? A, vă rog să mă scuzați, nu v-am văzut. Domnul Lunglin are cuvântul. Da, vă rog să mă scuzați. Sper că fac încă parte din această comisie da, digitalizarea poate fi văzută drept un uh, element pozitiv pentru sectorul industrial. E adevărat, dar să nu pierdem din vedere riscurile. Uh, uh, dacă ai un șofer de camion care va conduce în același timp trei camioane, da, într-adevăr, nu o fi rău, dar Uh, mie, pe de altă parte, aceste mașini fără șofer uh, recunosc că îmi cam dau fior pe șira spinării. Eu unul sunt uh, mare amator de automobile, sunt chiar șofer de raliu, dar vă recunosc sincer că aceste mașini fără șofer mă înspăimântă întru totul. Trebuie să se facă și niște excepții până la urmă, chiar dacă progresul s-ar părea că se îndreaptă către mașinile autonome, automatizate, trebuie totuși să avem uh, grijă ce se întâmplă și cu mașinile clasice. Chiar aici la Parlament există o asociație a uh, deținătorilor și șoferilor de mașini de epocă. Trebuie ca Uh, și pe viitor mașinile cu șofer să poată funcționa în continuare. Cred că trebuie să avem mare grijă și să nu pierdem din vedere interesele majore care stau în spatele acestei întregi discuții. Mulțumesc, sper că între timp uh, Comisia a hotărât cine ia cuvântul întâi și întâi, deci doamna Dupre. Vă mulțumesc. Uh, Vă mulțumesc foarte pe scurt uh, în ceea ce privește digitalizarea industriei europene. Uh, mulțumesc pentru observațiile aduse cu care suntem în mare de acord. Permiteți-mi însă să spun că recunoaștem importanța sectorului transporturilor în general și um, a digitalizării. 5G este într-adevăr crucial. Suntem de acord cu dumneavoastră, însă nu este singurul obstacol în ceea ce privește comunicarea în privința digitalizării sectorului industrial, este vorba, precum spun, despre întregul sector industrial. Indiferent de dimensiune, indiferent de localizare, toate aceste mm, uh, părți ale sectorului industrial trebuie să poată lua parte la transformarea informatică și cibernetică. Uh, Platformele digitale industriale care să asigure competitivitatea Europei, Europei sunt foarte importante. Dincolo de, producător, de producere, mașinile automatizate sunt foarte importante, să nu uităm uh, finanțările masive direcționate către acest domeniu. Nu este singurul, uh, de altfel, uh, logistică, gestionarea traficului sau transporturi, info, sistemele de informații privind transportul la nivel european. Toate acestea sunt domenii uh, asupra cărora ne aplecăm cu foarte mare atenție. Parlamentul European sugerează că procesul de digitalizare nu a nu și-a adus contribuția în egală măsură și sectorului transporturilor. Aș vrea să înțeleg mai bine ce înțelegeți prin acest lucru. Vă mulțumesc și acum voi da cuvântul colegilor. Deci nu doamna Depre, vă rog să mă scuzați, ci doamna Vandom are cuvântul de la DG Move. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, Isabel Van Dom, uh, adjuncta doamnei Depre. Noi la DGMU am fost extrem de încântați să vedem uh, proiectul de aviz al domnului Telicca. Avem nevoie în permanență să um, reconsiderăm uh, provocările și mizele cu care se confruntă sectorul transporturilor cu care se confruntă astăzi, mâine sau peste mai mult timp. Nu cred că trebuie să ne axăm în privința discuțiile în ceea ce privește viitorul apropiat sau viitorul îndepărtat. Este foarte important să ținem pasul cu vremurile în ceea ce privește digitalizarea și sunt întru totul de acord și cu colegul de la DG Connect în această privință. Și de altfel uh, lucrăm pe toate subiectele abordate de văzut dacă vom uh, marșa mai degrabă pe o abordare orizontală, așa cum facem în uh, cadrul comunicării în privința economiei datelor, însă alte directive precum directiva PSI, precum și regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal, iarăși au, beneficiază de o abordare orizontală. Rămâne de văzut dacă mai există um, zone de umbră pentru sectorul transporturilor, însă, în general vorbind, este vorba despre o abordare orizontală. Apoi rămâne de văzut dacă există anumite puncte uh, specifice sectorului transporturilor. Însă, încă o dată, salutăm acest proiect de aviz care este foarte bun. Mulțumesc Comisiei. Dau din nou cuvântul raportorului. Ron. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să parcurg rapid uh, observațiile colegilor și ale comisiei. În ceea ce cel privește pe domnul Van de Camp, cum stăm în Europa, tot timpul această întrebare e foarte subiectivă. Depinde de perspectivă. Uh, imaginea, din punctul meu de vedere, este următoarea. Cred că nu suntem atât de avansați pe cât am putea fi. Am încercat să ascult cu atenție dezbaterea și uh, am văzut uh, că unele state, cum ar fi China sau altele, sunt mult mai avansate. Asta e realitatea. Care sunt motivele? Unul dintre motive, după părerea mea, este că nu avem o piață internă funcțională. În acest domeniu nu avem așa ceva. După părerea mea, Uh, situația e diferită în China, unde există o singură agenție de reglementare, decât uh, în Europa, unde avem uh, atât de multe. Nu e rău, nu e dramatic, însă cu siguranță în unele părți ale lumii se văd consecințele investițiilor enorme făcute acolo. În domeniul digital, sunt multe, foarte multe inovații, inclusiv în transporturi și vedem că noi rămânem în urmă. De ce? Uh, din lipsă de capital, nici vorba. Avem suficient capital în Europa, însă uh, dezvoltatorii sunt mai atrași de SUA. Deci uh, e o problemă. Cred că trebuie să creăm o piață internă reală și, am mai spus cineva astăzi, Um, să dezvoltăm mai multe centre. În ceea ce privește startup-urile, mă bucur că ați subliniat și dumneavoastră această idee. Eu susțin foarte mult startup-urile uh, și în uh, epoca digitală cred că este un sector esențial. Startup-urile sunt uh, motorul acestei economii și va trebui să vedem ce putem face pe viitor. În ceea ce privește armonizarea, standardizarea, sigur că totul depinde de modul în care se realizează standardizarea. Uh, domnul Uheli de la SND, ați fost uh, primul care a menționat și riscurile, inclusiv pentru lucrători. Ați spus că veți depune un amendament, sunt uh, cât se poate de acord însă aș dori să evităm uh, o situație în care Comisia Trans să realizeze un raport sau un aviz și la o ocupare să se facă altul. Ce vreau să spun este că putem colabora, am experiență din uh, domeniul strategiei aviației a fost un adevărat coșmar și cred că nu a, către asta trebuie să tindem. Însă, vă rog să-mi prezentați uh, amendamentul n-am nicio problemă să-l discutăm. Am vorbit și de uh, turism, la care se referea și domnul Van de Camp. Eu cred că este un domeniu în care ne descurcăm destul de bine. plă- ați vorbit de booking.com, mi-ar plăcea să pot să stau într-o zi uh, la calculator și să pot să comand pe booking.com nu doar uh, să fac o rezervare de hotel, ci să comand și biletele de transport și așa mai departe. Însă știm cu toții care sunt obstacolele, nu pot uh, decât să spun că e important să eliminăm aceste obstacole. În ceea ce privește robotizarea, implicațiile pentru lucrători, Cred că, indiferent dacă vorbim de industria automobilelor sau de alte sectoare, În Republica Cehă am avut un sistem semi-automatizat, însă uh, care presupunea prezența unui șofer și știu că orice revoluție industrială ține de, uh, nu doar de uh, anumite tehnologii, ci de calitatea lor și de asemenea de implicarea factorului uman. În ceea ce privește partajarea infrastructurii și stimulentele, colegul nu mai e în sală, dar a fost o idee foarte bună și vom reveni. Cineva mi-a spus că eu refuz să accept că automatizarea se va produce. Nu, nu este așa, însă am avut un alt argument. Eu am spus că se pune mult accentul pe o idee foarte atrăgătoare, cea a mașinilor automatizate, însă există și alte perspective pe care ar trebui să ne concentrăm și care sunt mult mai uh, iminente. Departe de mine să spun că mașinile automatizate nu sunt uh, o realitate. Eu cred însă că e mare distanța de la mașinile care se parchează singure până la cele care să facă parte dintr-un sistem de transport complet automatizat. Dar e o dezbatere mai extinsă și uh, probabil că ne va mai preocupa multă vreme digitalizarea în domeniul transporturilor și digitalizarea în sine. În legătură cu ce spuneați dumneavoastră, vă înțeleg perfect, însă nu, nu se va produce atât de repede această schimbare, dar cred că trebuie să ne diversificăm și hobby-urile, că lumea se schimbă. Comisia a făcut anumite observații la care aș dori să răspund și anume că digitalizarea nu este benefică pentru toate modurile de transport. Nu, nu e. În uh, domeniul feroviar avem RTMS, dacă uh, conduci însă transfrontalier și traversezi patru țări, treci patru frontiere, trebuie să cumperi câte o vinietă de fiecare dată. Poate că e un uh, exemplu absurd, dar este o realitate. Situația e diferită în aviație și așa mai departe. Sectorul rutier este unul dintre cele mai puțin avansate. În unele sectoare se folosesc uh, softuri mai avansate, digitalizarea este sporită. Acum, da, pe autostrăzi există unor panouri digitale care te anunță că e un accident la 3 km, dar diferența e foarte mare față de tehnologiile din alte sectoare. Cred că e important să ținem cont de acest lucru. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule raportor. Domnule Van de Camp, vreți să aplaudați? Putem să aplaudăm. <laughs> Donc, merci beaucoup. Mulțumesc pentru munca depusă. Am, aici se termină ședința noastră, ne vedem mâine dimineață și voi rămâne în continuare aici cu coordonatorii pentru o reuniune cu ușile închise. Stați un pic. Vreau să vă amintesc că termenul de depunere de amendamente la raportul domnului Telicca la ambele dosare este 6 martie la prânz. Și deci, 5 minute pauză, după care ne revedem cu coordonatorii. Mulțumesc, dragi colegi! Ne vedem mâine dimineață la ora 9.